perioada de 3 luni va începe mâine, 13 octombrie. Conform cu regula 3, alineatul 3 și 4, Comisia pentru Afaceri Juridice își desfășoară întâlnirea pe data de 10 octombrie 2011 pentru a verifica mm, puterile și propune în unanimitate să se confere validitatea mandatului domnului Andreea Danoni cu efect din nou, cu, va intra în vigoare 19 iulie 2001, apoi uh, încă un deputat uh, din 7 septembrie 2011 și altul din 13 septembrie 2011, un al patrulea, domnul Gustafsson, uh, în vigoare din 22 septembrie 2011. De aceea propun să confirmăm validitatea acestor mandate. Dacă cineva are un comentariu, se pare că nu e cazul, deci se confirmă validitatea acestor mandate și urăm bun venit noilor noștri colegi.